cetățenilor din Uniunea Europeană care activează pentru o mai bună înțelegere și pentru colaborare transfrontalieră. De asemenea, apreciază activitățile care sunt ancorate în Carta Drepturilor Fundamentale. Laureații se angajează în domenii foarte diferite, în dialogul intercultural, în activități de solidaritate imediată, de egalitate, de um, apreciere și a memoriei istorice. Astăzi, la ora 17, în Parlamentul European, îi uh, vom uh, onora pe uh, deținătorii acestui premiu. O parte dintre laureați se află astăzi în mijlocul nostru. Doamnelor și domnilor, eu doresc să îi salut cordial, se află în tribuna salei, sălii plenare.